punct de pe ordinea de zi este o întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei Europene referită la drepturile omului în cadrul negocierilor comerciale între UE și Vietnam. Și aș dori să dau cuvântul uh, autorului acestei întrebări pentru 5 minute, domnului Langa. Vă, vă mulțumesc, domn, doamna președinte, doamna comisar. Săptămâna viitoare, pe data de 2 decembrie, primul ministru Vietnamului va veni la Bruxelles pentru a semna acordul comercial. Mie mi se pare că este un acord foarte bun, acesta negociat între Uniunea Europeană și Vietnam. Este un acord care uh, are o foaie de parcurs uh, în legătură cu reducerea tarifelor uh, vamale. Am convenit asupra unor uh, standarde, au fost uh, acceptate 169 de indicații geografice. Uh, cred că trebuie, ar trebui să fie un model pentru, celelalte, pentru ceilalți parteneri pe care îi avem. Este vorba, de fapt, de crearea unui teren unde există șanse egale între, între cei doi parteneri. În acest acord, în preambulul acestui acord, se face trimitere în mod uh, clar la Carta uh, Națiunilor uh, Unite din 1945 și la Declarația privind drepturile omului din 1948. Deci, într-un acord comercial se face trimitere foarte clară la problema drepturilor omului și la respectarea drepturilor omului. Deci, pentru mine nu există nicio urmă de îndoială că aceste acorduri de parteneriat încheiat în anul 2012 și acordul comercial există o legătură uh, foarte clară și că uh, clauza privind drepturile omului din acordul de parteneriat și cooperare este relevantă și pentru acordul comercial. Și cred că, dragi colegi, dragi colegi, cu toții suntem de acord din acest punct de vedere. Uh, Uh, există o legătură directă între drepturile omului și schimburile comerciale. Eu nu îmi pot închipui că pot exista schimburi comerciale uh, fără a fi uh, respectate drepturile omului. Bună oară, de altfel, în acordul transpacific semnat de curând și, și de Vietnam există o uh, un, o relație automată între respectarea drepturilor omului și deschiderea piețelor. Deci, drepturile omului fac parte din schimburile comerciale. Și dacă este să analizăm situația din Vietnam, știm că această țară este una foarte, uh, foarte dinamică, um, care trece printr-un proces transformativ, care aduce cu sine anumite provocări, și din acest punct de vedere trebuie să ne gândim la ce se întâmplă cu drepturile omului, de exemplu la dreptul la liberă exprimare. Revenind la această clauză din acordul de parteneriat, Cred că trebuie să fim puțin uh, precauți. Întrebarea cum am put- se pune întrebarea cum am putea îmbunătăți dialogul referitor la situația drepturilor omului, astfel încât acesta să aibă un rol mult mai uh, predominant, mai proeminent. Și mă întreb dacă avem nevoie de o, o îmbunătățire, avem nevoie de uh, anumite puncte concrete pe care trebuie să le amintim în uh, acest uh, dialog pentru ca acesta să fie unul cât mai concret. În al doilea rând, cum am, cum am putea să implicăm mai mult societatea civilă în acest uh, dialog. Există uh, forumul societății civile, Uh, grupul cons- uh, consultativ. Uh, de asemenea, poate în urma noilor evoluții se vor, se vor putea forma organizații sindicale independente, deci am putea prevedea anumite reguli concrete referitoare. Și la sprijinirea financiară a reprezentanților societății civile. Trebuie să existe și o colaborare între SAE și Comisie și în, la diversele niveluri de discuții și negocieri. Trebuie să existe consecvență în politicile UE. În al patrulea rând, evaluarea dialogului privind drepturile omului trebuie să vedem dacă putem include jaloane și etaloane mai bune și, în al cincilea rând, transparența. Asta este un subiect foarte important pentru noi. Este un lucru pe care trebuie să-l vedem mai mult în dialogul privind drepturile omului. Deci, acestea sunt câteva dintre întrebările legate de modul în care putem consolida acest dialog, mai ales atunci când este vorba despre Vietnam și în relație cu strategia noastră comercială și viitoarele uh, acorduri. Mulțumesc, acum îi dau cuvântul doamnei Malmström. Mulțumesc, doamnă președinte, domnilor și domnilor. Comisia, după cum bine știți, este angajată, angajată să promoveze drepturile omului în toate aranjamentele cu țări terțe, inclusiv Vietnamul. Iată de ce am organizat în luna mai consultații cu părțile terțe și uh, s-a publicat un document al rezultatelor în care se găsesc sugestiile părților uh, implicate în ceea ce este îmbunătățirea situației drepturilor omului și se subliniază angajamentul nostru către transparență și către o implicare susținută a societății civile. Chestiuni legate de drepturile omului au fost discutate în contextul uh, acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Vietnam pentru a introduce respectarea drepturilor omului în acord și pentru a consolida impactul pozitiv și, bineînțeles, a minimaliza riscul efectelor negative. Și eu am discutat personal aceste aspecte cu ministrul. Preambulul acordului se reafirmă angajamentele Uniunii Europene și a Vietnamului în ceea ce privește drepturile omului. Există și o legătură clară între acordurile de liber schimb și acordul de parteneriat economic cu Vietnamul, iar această legătură se asigură că uh, Respectarea drepturilor omului stă la baza relațiilor bilaterale între UE și Vietnam, inclusiv acordul, european, de, acordul de liber schimb, și ne permite luarea de măsuri care le considerăm binevenite în cazul încălcării acordului. Iar acest uh, acord are și prevederi în ceea ce privește transparența și includerea uh, procedurilor uh, juridice, creând un cadru mai solid pentru statul de drept, democrație și drepturile omului în Vietnam. În ceea ce privește drepturile laborale, acest acord are un acord ambițios în ceea ce privește acest subiect unde se cere respectarea standardelor laborale și uh, a convențiilor din domeniu și punerea în aplicare a acestora și se acordă o atenție specială uh, răspunderii corporatiste, precum și acordurilor comerciale etice și loiale. Monitorizarea drepturilor omului în Vietnam este foarte importantă, bineînțeles, și se va face acest lucru prin intermediul instituțiilor și structurilor instituite în acest cadru, inclusiv dialogul pentru drepturile omului care se va întâlni, în reuni în câteva săptămâni și avem un, un nou acord instrumentul pentru drepturile omului și democrație, instrumentul european. Iar angajamentele, comisii, angajamentele vor uh, fi revizuite uh, de ambele părți prin mecanismele și instituțiile stabilite în acest sens, precum și prin dialogul societății civile europene, unde se uh, vor face și evaluări ale acordului de liber schimb. Eu una cred cu tărie uh, și uh, domnul de Lange a spus același lucru că liberalizarea comerțului și drepturile omului pot și trebuie să meargă mână în mână. Iar uh, noua comunicare privind uh, investițiile și comerțul pe care a publicat-o Comisia acum câteva săptămâni arată foarte clar că politica comercială trebuie să fie pentru toată, una, pentru toată lumea, pentru cetățeni, pentru consumatori, pentru independenți, pentru companii mici și pentru IMM-uri și pentru cei mai săraci din țările cu de dezvoltare. Trebuie să se creeze locuri de muncă, inovare și creștere economică, dar asta în mod răspunzător, ceea ce înseamnă că politica europeană comercială trebuie să apere valorile europene, trebuie să fie eficientă în ceea ce privește oferirea de șanse economice și transparentă și deschisă controlului public. Drepturile omului sunt, deci, foarte importante în, în această structură comercială. Comisia dorește să se asigure că politica comercială își aduce contribuția la dezvoltarea drepturilor omului în Uniunea Europeană și în țările terțe în, uh, împreună cu alte politici, politica externă, politica de dezvoltare și de cooperare. Vreau să vă asigur că găsirea acestui echilibru între implicare și impunerea de condiții este extrem de important. Comisia uh, este convinsă că o politică de angajare este mult mai eficientă decât o politică care se bazează numai pe impunerea de, con- de condiții, în mod exclusiv, chiar dacă acesta joacă un rol. Angajarea ne permite să creăm uh, canale deschise de dialog pe care să le menținem deschise cu uh, părțile implicate și noi încercăm să ne folosim de aceste canale ale dialogului pentru a aduce uh, schimbări pe teren în Vietnam. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră și uh, vă vom informa îndeaproape în ceea ce privește evoluțiile odată ce acordul va fi finalizat. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Dau cuvântul acum timp de două minute domnului Fisas. Senora președinta. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. La 10 ani după semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și Vietnam în 2012, acum trecem la acordul de liber schimb cu o țară care este o țară comunistă. Pentru Uniunea Europeană aceasta este de o importanță economică deosebită și vizează îmbunătățirea accesului la o țară a cărui PIB a crescut cu 6% până în 2015 și deci reprezintă o ocazie foarte bună de investiții. Asta ar fi legat de acordul uh, de asociere extins care avea și clauze legate de drepturile omului. Asta înseamnă că relația dintre UE și Vietnam se bazează atât pe comerț cât și pe drepturile omului. Au, au trecut 25 de ani de când am renodat relațiile diplomatice cu Vietnamul și nu putem să nu observăm uh, difer, uh, divergențele de opinie în ceea ce privește drepturile omului în Vietnam, mai ales când vorbim, spre exemplu, despre pedepsa cu moartea, care încă se aplică în Vietnam. De asemenea, restricțiile în ceea ce privește libertățile religioase și drepturile jurnaliștilor. Trebuie să condamnăm aceste practici și să solicităm eradicarea lor, dar n-ar trebui să uităm nici că Vietnamul merge în direcția cea bună. Uh, Uh, face parte din Consiliul pentru Drepturile Omului de la ONU. În 2005 a ratificat Convenția împotriva tuturor formelor de tortură și uh, protecția oamenilor cu disabilități. Drepturile omului trebuie să fie promovate în Vietnam, fără a uita că Vietnamul ca membru a ASEAN este un potențial aliat al Uniunii Europene. Mulțumesc acum, doamna Mosca, un minut și jumătate. Grație, președinte, grație, comisar. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc, doamna comisar. Acordul comercial între Uniunea Europeană și Vietnam este deosebit de important din mai multe motive. Negocierile sunt importante nu doar pentru schimbările comerciale între cei doi parteneri, dar și mai ales pentru legăturile pe care le are Uniunea Europeană cu statele ASEAN. Deci este un acord de importanță strategică. Dreptul mare, așa cum a spus și președintele Comisiei INTA, domnul Langer, calitatea acestor negocieri, aceste negocieri ar trebui să devină un model pentru cele viitoare. Din acest punct de vedere, ar trebui să monitorizăm cu mare atenție toate aspectele acestui acord, elementele care țin de dezvoltarea durabilă, care ar trebui să ocupe un rol tot mai important în negocierile purtate de Comisia Europeană. Acesta este motivul pentru care am adresat această întrebare Comisiei Europene și anume ne dorim informații mai detaliate și aș dori să mulțumesc, uh, doamnei comisar, pentru informațiile pe care ni le-a furnizat astăzi deja. Mie mi se pare că procesul de monitorizare trebuie să fie mai bine îmbunătățit atunci când vine vorba de situația drepturilor omului în statele cu care încheiem anumite acorduri și asta deja din, uh, de pe parcursul fazei uh, până în aplicare acestui, acestor acorduri. Din punctul de vedere al implicării o societății civile, acordurile comerciale sunt uh, pot deveni instrumente importante pentru a îmbunătăți dimensiunea socială, deci trebuie să insistăm asupra acestor elemente. Mulțumesc, domnul Stabati are cuvântul pentru un minut. Vietnamul este un stat uh, tânăr, dinamic, cu o populație de 90 de milioane de locuitori, un uh, stat care nu așteaptă să um, îi pice în brațe munca, ci încearcă să creeze, să creeze muncă este guvernat de un uh, guvern uh, comunist care recurge la intervenții ale statului în economie, desigur. Uh, oamenii au libertatea de exprimare atâta vreme cât nu deranjează puterea și aici intervin drepturile omului. Uh, Mie mi se pare un lucru greșit să insistăm când vine vorba de drepturile omului uh, pe abordarea normativă. Mie mi se pare că am avea nevoie de abordare analitică. Într-o uh, lume a globalizării avem nevoie de oameni care Uh, să poată reflecta, să poată gândi liber și gândirea liberă este posibilă doar dacă sunt garantate drepturile omului și ar trebui să spună foarte clar guvernului din Vietnam că din aceste motive analitice care țin de analiză este, trebuie să respecte drepturile omului. Doamna Șacă, două minute. Mulțumesc foarte mult. Grupul liberal salută faptul uh, că acest uh, Um, acord uh, între Uniunea Europeană și o țară în curs de dezvoltare, iată, a fost finalizat și uh, este unul foarte bun. Comerțul uh, ca element al politicii externe a Uniunii Europene reprezintă un instrument concret unde Parlamentul European joacă un rol de vârf. Ar trebui să ne gândim și la politice de dezvoltare. Cetățenii sunt din ce în ce mai implicați și în mod activ în aceste discuții, ceea ce este de salutat și oamenii ne cer ca drepturile omului să fie printre prioritățile, prima prioritate a Uniunii Europene. Drepturile omului sunt cruciale, iar Uniunea Europeană are atât șansa cât și răspunderea de a fi un exemplu în ceea ce privește respectarea drepturilor universale în întreaga lume, iar comerțul trebuie să fie o pârghie importantă în acest sens. Nu poate să fie soluția în sine pentru a pune capăt suferinței și tuturor problemelor. Uh, când uh, asculti dezbaterea publică, ne dăm seama că avem speranțe prea mari de la comerț, dar trebuie să facem tot ce putem în mod realist. Iar această ambiție și viziune între comerț și valori se oglindește în în noua agenda a Comisiei Europene Comerț pentru toată lumea, în afară de imboldul dat um, economiei și dezvoltării, care se bazează pe eforturile Vietnamului de a pune capăt um, sărăcii, aș dori să știu care sunt măsurile pe termen, lung, pe termen uh, scurt și cum se ține cont de drepturile omului în contextul comer- în contextul comercial și uh, cum va fi monitorizată situația după ce intră în vigoare tratatul. Trebuie să se îmbunătățească foarte multe lucruri în Vietnam, libera asociere, libera exprimare, libertatea de adunare, toate acestea sunt, sunt controlate, tortura și bătăile se întâmplă prea des, din păcate, și minoritățile, jurnaliștii și bloggerii au de suferit iar uh, aceste provocări nu pot fi rezolvate doar prin intermediul comerțului. Trebuie să clădim dialogul privind drepturile omului și să se dea dovadă de leadership politic. Sunt, um, sunt dornică să se, mona- să se monitorizeze urmările acestui acord și uh, să vedem ce impact va avea asupra drepturilor omului. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Un minut și jumătate, doamna Sanchez. Gracias, Mulțumesc, doamna președinte. Comisia a înființat un acord cu uh, Vietnamul și acesta reprezintă o sursă de îngrijorare pentru că nu a respectat sugestiile și recomandările Parlamentului și nici ale mediatorului european. Nici măcar nu s-a făcut un studiu de impact în ceea ce privește drepturile omului în conformitate cu recomandările ONU pe care le-am solicitat și noi și mediatorul european. Acordul include capitolul tradițional în ceea ce privește, sunt cu toții că este insuficient, este o retorică goală de conținut, fără un calendar clar. Care este mecanismul existent pentru a ne asigura că părțile își respectă angajamentele? Niciunul. Trebuie să ne uităm la impactul pe care acest acord le va avea asupra problemelor de gen Comisia Europeană nu, va, nu își va atinge obiectivele de egalitate de gen prin acest tip de acorduri. Este nevoie să avem să se recunoască responsabilitatea uh, de guvernanță. Nu trebuie să uh, permitem nepedepsirea corporațiilor mari atunci când își fac joc de oameni și de planetă. Uh, Oamenii din Vietnam vor, să, vor vedea încă o dată consecințele nefaste ale acestei probleme. Mulțumesc, un minut, doamna Keller. Vă mulțumesc. Protejarea drepturilor omului ține de fundamentul uh, proiectului european și ar trebui să se afle în centrul politicilor comerciale a Uniunii Europene. Situația drepturilor omului nu este foarte, cea mai fericită în uh, Vietnam din punctul de vedere a libertății mass mediei. Există probleme, organizațiile neguvernamentale sunt uh, interzise și tocmai am, uh, Comisia Europeană a publicat o strategie din acest punct de vedere, însă se pune întrebarea cum punem în aplicare toate aceste principii în politica externă a Uniunii Europene. Din păcate nu există o analiză a impactului uh, vis-a-vis -vis de drepturile omului din uh, Vietnam. Deci există câteva semne de întrebare legate, de exemplu, de folosirea protecției investițiilor în acest acord. Deci mi se pare foarte important să vedem în mod concret cum putem îmbunătăți situația drepturilor omului prin schimburile comerciale. Până acum am auzit cuvinte frumoase cărora ar trebui să le urmeze și fapte concrete un minut. Situația drepturilor omului în Vietnam este îngrozitoare. Puterea este în mâna unui partid uh, unic care calcă în picioare dreptul la exprimare, la adunare și așa mai departe. Tortura este la ordinea zilei în Vietnam. Iar în Europa, ce facem noi aici? Noi am hotărât să, să răsplătim pe acești campioni ai democrației cu un acord de liber schimb. Avem nevoie de acorduri care să-i apere pe cetățenii vietnamezi. Iar acum ce avem? Un acord cu o dictatură care se va folosi de agricultura europeană pe piețele agricole europene vor uh, va da năvală orezul vietnamez fără taxe și tarife, ceea ce se întâmplă și în urma acordurilor cu Cambodgia. Astea sunt valorile noastre, doamnă comisar? Nu cred. Mulțumesc, domnul Fielner. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Noi tocmai ce am finalizat acest uh, acord după trei ani de negocieri uh, intense. Este un acord important pentru Vietnam, pentru că Uniunea Europeană reprezintă un partener important pentru Vietnam după China și e clar că acest acord trebuie să poată permite creșterea acestei țări. Eu chiar sunt convins că comerțul este cea mai bună cale de a ieși din sărăcie, pentru că așa s-a întâmplat și în Uniunea Europeană. Trebuie să putem acorda aceleași șanse și altor piețe, tocmai pentru a lupta împotriva sărăciei, care este legată strâns de liberul schimb. Comerțul, spun unii că este o amenințare la adresa drepturilor omului, dar mie nu mi se pare corect, nu mi se pare adevărat. Uh, și uitați-vă, vietnamezii chiar își doresc să aibă acest acord. Cred că este un lucru pe care, de care trebuie să ținem cont, trebuie să vedem ce vor și ei, nu să afirmăm pur și simplu că știm mai bine decât ei ce e bine pentru ei. Deci Până la urmă avem multe dispoziții clare, constrângătoare, care țin și de drepturile omului și de mediu. Și cred că aici ar trebui să revenim un pic la aceste scuze permanente ale protecționismului. Întotdeauna este o, o scuză pentru a pune piedici liberului schimb. Și asta mi se pare un uh, exemplu perfect. Am auzit ce s-a spus de ce au spus uh, colegii care au vorbit despre reducerea taxelor vamale. Uh, atunci eram împotriva, acum suntem împotriva în cazul Vietnamului și întotdeauna creștem că, credem că știm mai bine decât alții ce este bine pentru ei și asta nu mi se pare deloc un punct de vedere realist. Mulțumesc. Un minut și jumătate, domnul Martin. Vă mulțumesc, doamna președinte. Sunt de acord cu Bert Lange. Este vorba de un acord comercial foarte bun atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Vietnam Situația drepturilor omului nu este una perfectă, așa cum au spus uh, mulți antevorbitori. Dacă acest acord uh, comercial cu Vietnam va fi unul pozitiv sau negativ, este o întrebare mai, mai importantă și mie mi se pare că uh, Doamna comisar are dreptate, un angajament pozitiv va avea repercursiuni uh, bune. Mulțumit acestui acord, avem posibilitatea de a purta un dialog robust uh, referitor la situația drepturilor omului cu Vietnamul și sper că va fi creat un uh, eficient uh, grup consultativ uh, la fața locului pentru a implica și societatea civilă din Vietnam pentru a primi rapoarte regulate privind situația de la fața locului, rapoarte referitoare la situația drepturilor muncii pentru a ne asigura că normele Organizației Internaționale a Muncii sunt respectate. Nu putem face acest lucru dacă nu, avem, nu am avea acest acord uh, comercial cu Vietnam. Deci este un acord foarte bun din punct de vedere economic și sunt convins că va avea repercusiuni pozitive și pentru situația drepturilor omului. Mulțumesc, doamna President. Mulțumesc, doamna președinte. Respectarea drepturilor omului uh, evoluează, nu se întâmplă pur și simplu când se ratifică un acord internațional sau fiindcă sunt uh, bombardate cu solicitări din partea activiștilor drepturilor omului. Acestea evoluează și, uh, com- și uh, comerțul joacă un rol important în această evoluție. ASEAN uh, este cel de-al treilea partener comercial al Uniunii Europene, iar Vietnamul capătă din ce în ce mai multă importanță în ASEAN. Este o economie uh, dinamică. Eu salut acest acord care îi va ajuta pe oameni să iasă din sărăcie în Vietnam și le va permite să se implice în mod viguros în îmbunătățirea situației politice și a drepturilor omului în țara lor la vremea potrivită. Da, monitorizarea drepturilor omului în Vietnam uh, mă îngrozește, dar uh, mă, mă uimește uneori, dar să dăm un pas, să, dăm, să facem pași înapoi nu este răspunsul. Haideți să ne implicăm în mod constructiv, să ne continuăm dialogul și să oferim uh, asistența guvernului, iar acest acord de liber schimb trebuie să devină un succes. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Gröling, acceptați o, o întrebare din partea domnului Frunzulică? Yeah, will you accept? Thank you. Sorry. Now you have the floor. Mulțumesc, președinte. Aș vrea să o întreb pe doamna girling ce s-ar întâmpla dacă politica angajării și a unor condiționalități foarte puternice ar uh, trebui să fie consfințite de Uniunea Europeană în strategia cu strategia relațiilor cu toate țările în curs de dezvoltare, inclusiv Vietnam. Vă mulțumesc. Mulțumesc că aveți 30 de secunde pentru a răspunde, doamna Groening. Din, cer scuze, dar nu am înțeles începutul întrebării, deci nu pot să răspund. Ok, do you want to try again? Vreți să mai încercați o dată? Let me try again. O să mai încerc, încerc o dată. O politică a angajării și a unor condiții puternice ar trebui să fie introdusă de către Uniunea Europeană în strategiile sale de relații cu țările în curs de dezvoltare, inclusiv Vietnamul, mă înțelegeți? Îmi cer, îmi cer scuze, doamna președinte, tot nu înțeleg limba engleză. Vă rog frumos să, să vorbiți după ședință și să ajungeți la un acord. Vă mulțumesc. give the floor to Madam Lochbieler, please. Cuvântul acum doamnei Lochbiller. Vă mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar Marström, dragi colegi. Pe parcursul vizitei mele din Hanoi am văzut o capitală dezvoltată din punct de vedere uh, economic, uh, unde foarte multe obiective de dezvoltare a mileniului au fost atinse, însă am văzut că există presiuni mai mari asupra activiștilor care apără drepturile omului această țară se află pe locul 175 din 180 uh, în uh, situația libertății mass mediei. Și adevărul este că acorduri de liber schimb nu duc la o societate în care drepturile omului nu sunt încălcate sau uh, drepturile muncii sunt puternice. Deci am salutat faptul că deja din anul 2012 Comisia Europeană s-a angajat să evalueze în mod sistematic uh, analiză de impact a acordurilor de liber schimb asupra uh, libertății de expresie și a drepturilor omului. În aprilie 2013, Parlamentul European a cerut Comisiei Europene să redacteze cât mai repede posibil o analiză de impact pentru um, privind drepturile omului și în ciuda uh, criticilor uh, exprimate de mediatorul european referitoare la uh, uh, faptul că lipsa acestei analize de impact ar însemna o proastă administrare, Comisia nu a dat curs acestei recomandări. Motivul oferit fiind lipsa de timp și faptul că nu se dorește întârzierea punerii în aplicare acestui liber, acord de liber schimb. Comisia s-a angajat să aibă o asemenea analiză de impact în evaluarea ex post Am cerut uh, evaluare atât ex ante cât și ex post a acestei, la impactului asupra drepturilor omului și nu cred că uh, explicațiile oferite până acum sunt suficiente. Comisia Europeană ar trebui să efectueze într-adevăr această analiză de impact uh, aprofundată. Mulțumesc, domnul Corau, pentru un minut. Grazie, președinte. Bun pomeriggio, comisar. Mulțumesc, doamna președinte. Bună ziua, doamna comisar. Eu am ascultat ceea ce au spus colegii și nu sunt de acord cu fericirea generală cu care este întâmpinat acest uh, acord de liber schimb cu Vietnamul. Atunci când vorbim despre acest neoliberalism, nu înțelegem sau nu suntem atenți neapărat la încălcările grave ale drepturilor omului în Vietnam. Nu există uh, partide politice noi, nu este permis, nu există sindicate, nu există asocieri, nu există ONG-uri. Guvernul folosește metode de a reprima și a încălca uh, drepturile apărătorilor uh, drepturilor omului. Dar noi am spus în 2012 că drepturile omului sunt o prioritate. Și totuși, drepturile omului sunt încălcate din ce în ce mai rău. Deci cred că ar trebui să dăm un pic foaia atunci când vorbim de acest tip de acord. Cred că domnul Moraes dorește să intervină pe un punct de regulament, regulament de procedură. Uh, da, doamna președinte, eu aș, aș dori să ridic în cadrul plenarei acest uh, subiect extrem de serios. E pentru a doua oară. Plenarea există pentru ca noi să putem dezbate. În această săptămână în uh, Strasburg avem plenară. Nu putem în același timp să avem și reuniuni ale comisiilor, mai ales uh, voturi în comisii, pentru că acum la ora șapte uh, ni se cere să Um, participăm la voturi și la PETI și la LIBE în ceea ce privește o problemă a Frontex. Și mă plâng pentru că eu vreau să fiu prezent și la dezbatere și nu, nu se poate ca uh, programul Comisiei să ne răpească dreptul de a participa la această dezbatere. Și vă rog să transmiteți acest lucru uh, domnului președinte Schulz. Trebuie să înțelegem, pentru că asta e o săptămână de plenară, nu de voturi în comisii. Voturile în comisii pot avea loc și la Bruxelles în alte săptămâni. Mulțumesc! Mulțumesc, am luat notă de observațiile dumneavoastră și le vom transmite către domnul Schulz. Voi continua cu dezbaterea și pentru un minut și jumătate îi dau cuvântul domnului Silva Pereira. Doamnă președinte, în primul rând vreau să salut încheierea acordului de liber schimb cu Vietnamul, care este un partener important al Uniunii Europene în uh, sud-estul Asiei și acesta este un prim acord comercial de nouă generație cu țări în curs de dezvoltare. Iată de ce poate să reprezinte un model pentru viitoarele acorduri cu țările ASEAN. Dar comerțul nu este un scop în sine și strategia comercială de investiție a Uniunii Europene uh, subliniază nevoia ca aceste acorduri să promoveze valorile europene, mai ales drepturile omului. Noi avem motive foarte bune să fim îngrijorați în ceea ce privește drepturile omului în Vietnam, mai ales uh, în ceea ce privește libertatea de exprimare. Iar Parlamentul European a cerut uh, Comisiei Europene să aibă o abordare bazată pe condiționalitate în acordurile comerciale. Vreau să vă întreb, domnul comisar, dacă s-a înregistrat progres în Vietnam în ceea ce privește drepturile omului de la începutul negocierilor comerciale. Și ce învățăminte ar trebui să tragem noi de pe urma acestui proces? Putem considera, mă rog, poate considera Comisia că acest acord cu Vietnamul respectă sau a respectat într-adevăr principiul condiționalității în ceea ce privește drepturile omului. Uh, în uh, cadrul unei agende comerciale. Vă mulțumesc, mulțumesc. Domnul Zahradil, un minut. Sedaiții, Doamnă președintă, doamnă comisar. În calitate de raportor permanent al Comisiei INTA pentru acordul comercial cu Vietnam, nu am fost de acord cu această întrebare cu solicitare de răspuns oral în plenară. Cu toate acestea, poziția mea a fost una minoritară în comisie și aș dori să respect poziția dată de comisia noastră. Cred că în negocierea acordurilor comerciale trebuie acordată o atenție deosebită drepturilor omului. Mie mi se pare că aceste angajamente din acord ar fi suficientă, însă țină și de noi să veghem la respectarea acestor, acestor norme. Acum ar trebui să ne concentrăm asupra finalizării, finalizării acestui acord. Mă bucură faptul că săptămâna viitoare acest acord va fi semnat și în concluzia aș dori să spun că Mă bucură faptul că am reușit să creăm un grup de prieteni ai Vietnamului în Parlamentul European, din care fac parte reprezentanți ai tuturor grupurilor politice. Vă mulțumesc. Doamna Ghila, are cuvântul minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Eu salut acest acord pentru că are un potențial important pentru crearea de locuri de muncă și creștere, mai ales nu doar în Uniunea Europeană, ci și în Vietnam. Dar este clar că acest potențial poate fi realizat doar dacă se iau măsurile adecvate pentru a maximiza Uh, elementele pozitive și a împiedica impactul negativ asupra drepturilor omului. Vietnamul s-a confruntat cu provocări recente în uh, această privință. Uh, uneori sunt închiși cei care caută drepturi mai bune în domeniul muncii și atunci poate să ne explice Comisia de ce nu putem avea o evaluare de impact a dreptur, asupra drepturilor omului ex ante? Uh, pentru a înțelege foaia de parcurs, pentru a vedea care sunt problemele și care ar putea fi soluțiile. Este evident că mm, amestecul obișnuit de instrumente nu, vor fi nu va fi suficient, pentru că există uh, probleme care sunt documentate clar uh, și nu cred că putem să transpunem în mod arb, orb acest uh, uh, sistem asupra unui acord cu o țară în curs de dezvoltare. Unii au spus că abordarea timidă a Comisiei față de drepturile omului este tocmai motivul pentru care este important să existe un mecanism de comunicare între SAE și Parlament în ceea ce privește implementarea um, construire de capacități pentru a rezolva plângerile comunităților afectate. Deci, uh, ideea nu este să arătăm cu degetul guvernul uh, vietnamez, ci este uh, de bun simț să te gândești că prevenirea este mai ușoară și mai ieftină decât vindecarea și trebuie să găsim o bază solidă cu un partener cheie din Asia de Sud-Est, mai ales având în vedere contextul geopolitic actual. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi. Trecem la procedura intervențiilor spontane. Am șapte vorbitori pe listă. O să le dau cuvântul tuturor, dar uh, le solicit să se limiteze la câte un minut. Îi dau cuvântul domnului Bogovici pentru un minut, repet. Človekove pravice so proces in osnova za to, da lahko ljudje živijo človekove pravice, da Mulțumesc. Acesta este un proces care care și ce este la baza drepturilor omului este că oamenii nu ar trebui să sufere de foamete și ar trebui să primească educație, să aibă acces la învățământ, iar până la urmă oamenii trebuie să ceară drepturile omului. Acordul de liber schimb ar fi foarte bun pentru Vietnam. Sunt convins de acest lucru. Sunt convins că, că după acest acord se vor cere mai multe drepturi ale omului în Vietnam. Cei care se așteaptă ca într-un sistem politic unde există săraci, că drepturile omului vor fi respectate la un nivel înalt, trebuie să nu uite acest lucru. și să se gândească la drepturile omului în Libia, Siria și așa mai departe, să se gândească cum au fost cerute în aceste locuri. Și dacă au funcționat lucrurile așa, nu, iată, oamenii, viețile omenești sunt, sunt puse în pericol. Deci dreptul omului reprezintă un proces. Vă mulțumesc. Domnul Caputo, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. După doi ani și jumătate de negocieri intense, UE și Vietnam s-au pus de acord în principiu să semneze acest acord de liber schimb. Asta ar permite creșterea schimburilor uh, comerciale cu una dintre cele mai dinamice economii din lume. Un acord care ar putea fi util pentru ambele economii, deci. Dar există îngrijorări majore legate de încălcarea drepturilor omului. 24 de organizații independente, majoritatea din partea societății civile, dar și unele internaționale, au transmis un raport legat de încălcările drepturilor omului în Vietnam în 2014. Acest uh, document include și încălcările la dreptul uh, la libertate religioasă ar trebui să existe clauze care să permită suspendarea acordului în cazul în care drepturile omului sunt încălcate în mod flagrant. Trebuie să ne asigurăm că drepturile omului sunt îmbunătățite. Vă mulțumesc. Domnule Heraes. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Cu acest acord din august 2015 nu vor mai exista tarife vamale privind mărfuri și se prevede că produsul intern brut va crește cu mai mult de 2%. Se pare că este prevăzut și un dialog privind drepturile om, omului și că acest lucru se va regăsi și în viitoarele acorduri de acorduri comerciale încheiate de Uniunea Europeană. Cu toate acestea nu există Uh, clauze referitoare la încălcarea uh, drepturilor omului. Acest acord, de fapt, își dorește ca multinaționalele să facă profituri pe spatele întreprinderilor mici și mijlocii. Cred că ar trebui să semnăm acorduri comerciale care, într-adevăr, respectă drepturile omului. Mulțumesc. Președinte, Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mă surprind uh, unele argumente prezentate în această seară de către colegi care mm, spun că nu e nevoie de astfel de acorduri cu Vietnamul, fiindcă se, din cauza încălcărilor drepturilor om, omului, știm foarte bine care este situația, dar uh, se, vor, se spune și că nu are rost să exportăm democrația europeană în alte țări și nu are niciun rost să impunem nimic nimănui. Doamnă președinte, eu respect acest acord, fiindcă oglindește voința și dorința Uniunii Europene de a combate sărăcia, iar Vietnamul este una dintre țările cele mai sărace din lume. Iată de ce sprijin semnarea acestui acord, fiindcă Lupta împotriva sărăciei reprezintă una dintre cele mai importante lupte ale Uniunii Europene. De ce sprijin acest acord? Mulțumesc foarte mult. Domnul Șogor are cuvântul. Thank you. Mulțumesc. Uniunea Europeană se bazează și astăzi pe drepturile omului și pe respectarea acestora. Trebuie să insistăm asupra lor atunci când cooperăm cu țări terțe. Nu ar trebui să fim totuși idealiști orbi care spun că uh, împiedică cooperarea cu țările terțe atâta vreme cât uh, acestea nu reușesc să aibă un sistem robust al drepturilor omului așa cum are UE. Vă reamintesc că nici noi n-am avut un comportament exemplar atunci când uh, vine vorba de drepturile omului, mai ales în ceea ce privește drepturile minorităților. Pentru că UE nu reușește să impună acest, respectarea drepturilor omului nici măcar în statele membre și uneori este reticentă în condamnarea anumitor practici în uh, statele membre, deci nu poate să o facă în țările terțe. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Frunzulică! Uh, Vă mulțumesc, doamna președintă, domnilor și domnilor. Sunt cu totul de acord cu nevoia de a ne asigura că aspectele care țin de drepturile omului sunt abordate în mod corect de către Comisia Europeană pe parcursul negocierii pentru încheierea acestui acord comercial cu uh, Vietnamul ținând seama de îngrijorările legate de libertatea de exprimare, libertatea de, asocia, de asociere, de a protesta, dreptul de a nu fi de acord, mi se pare, și așa mai departe, mi se pare că Comisia Europeană ar trebui să monitorizeze situația din Vietnam, să se consulte cu reprezentanții societății civile în acest sens. Acordurile comerciale au demonstrat că există avantaje pentru ambele părți, însă este deosebit de important ca Comisia Europeană să abordeze această legătură între liberalizarea schimburilor comerciale um, și drepturile omului, inclusiv în noua strategie pe care intenționează să o publice. Doamna președintă, domnul Nicolasici are cuvântul un minut. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Acest acord cu Vietnamul, care are legătură cu acordul de parteneriat și cooperare, poate fi un exemplu foarte bun despre modul în care Uniunea Europeană ar putea cere partenerilor săi comerciali să aplice drepturilor omului așa cum le percepem noi în Uniunea Europeană. Cred că este crucial uh, să, să avem în vedere drepturile omului pentru Fiindcă, iată, oamenii, în momentul în care nu se pot uh, aduna liber, nu există, nu există nici sindicate și Saigonul, care era un exemplu al multiculturalismului, într-o țară unde, unde trăiau uh, la un loc mai multe religii, iată, acum libertatea de confesiune este călcată în picioare. Comisia ar trebui să vadă de, de consecvență în încercarea de a pune în aplicare acest acord comercial și ar trebui să poată, pună, să poată face presiune asupra partenerilor comerciali pentru a se asigura că drepturile omului nu sunt încălcate. Vă mulțumesc. Aveți cuvântul, doamnă comisar. Thank you very much, madam. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Comerțul în sine, firește, nu poate rezolva toate problemele legate de drepturile omului din lume, dar poate avea o contribuție la respectarea drepturilor omului și poate încuraja Uh, dezvoltarea durabilă. Și asta suntem angajați noi să facem în acordurile noastre, mai ales în cel pe care îl discutăm în această seară, cel cu Vietnam. Nimeni nu neagă că există probleme grave legate de drepturile omului în Vietnam. Ați enumerat multe, pot să adaug și eu câteva. Există, sunt serioase, sunt grave. Și tocmai de aceea trebuie să le rezolvăm. Uh, discutăm cu autoritățile vietnameze. Uh, au existat îmbunătățiri nu suficiente, dar par să fie dispuși să se angajeze cu noi și tocmai de aceea avem instrumentele necesare pentru a face asta. Avem instrumente în acordul de parteneriat și în acordul de liber schimb. Vom face evaluări în special în ceea ce privește situația drepturilor omului. Avem dialogul cu drepturile om, pe marginea drepturilor omului uh, care se va desfășura în câteva săptămâni, a, discutăm cu grupuri din societatea civilă pentru a monitoriza lucrurile la fața locului, cu oamenii care știu situația de zi cu zi și pentru a explica toate astea, până la sfârșitul anului, peste câteva săptămâni, vom publica un document ad hoc al Comisiei care explică modul în care măsurile existente Uh, și uh, măsurile negociare, uh, negociate vor contribui la drepturile omului împreună cu măsurile pe care le vom implementa și cum va fi evaluată dimensiunea privind drepturile omului odată ce acordul intră în vigoare. Lucrurile vor fi publice și transparente, deci puteți contribui la acest dialog. Există o condiționalitate în acord pentru încălcările grave ale acordului, dar preferăm în cazul în care este posibil să încercăm să stabilim forumuri de dialog pentru a vedea dacă nu putem cumva să obținem îmbunătățiri pe această cale. Dacă nu facem uh, un acord cu Vietnamul, uh, atunci uh, spunem nu tuturor acestor idei și acestor forumuri. Acest acord va fi finalizat săptămâna viitoare. La scurt timp după va fi publicat și noastră veți putea să-l vedeți, să-l citiți, să-l evaluați și în pe perioada traducerii și a revizuirii juridice există timp destul să discutăm și Comisia este dispusă să intre în dialog cu dumneavoastră și vă asigur încă o dată că vom, vă vom ține la curent și suntem întotdeauna pregătiți să vă ascultăm punctele de vedere. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte.